Am un anunț de făcut. În baza regulii 137, aliniatul 2 din regulile de procedură, am primit o solicitare din partea Comisiei pentru Femei pentru consultarea Consiliului Economic și Social European cu privire la situația femeilor rome. Dacă nu se formulează obiecții din partea vreunui grup politic sau membrilor care să atingă pragul în termen de 24 de ore, solicitarea de consultare se consideră că a fost aprobată, în caz contrar va fi supusă la vot. Mulțumesc.